venit după vacanța de vară. Sper să fiți odihniți după această pauză, deși e adevărat că de data aceasta, această vacanță de vară, această pauză parlamentară a fost diferită pentru că s-au întâmplat foarte multe lucruri, atât în Uniunea Europeană cât și în lumea întreagă. Eu am ținut permanent legătura cu președinția poloneză, tocmai din cauza crizei care ne îngrijorează pe noi toți. Am vorbit despre nevoia de a răspunde la această criză și uh, în august a avut loc o întâlnire specială a Comisiei ECON pe 29 cu comisarul Ren, președintele Trișe, domnul Juncker și domnul ministru Rostovski. Domnul Barroso va propune în curând niște sugestii, iar președintele Juncker se va adresa instituției noastre spre sfârșitul acestei luni. De-a lungul verii am văzut cum s-au terminat luptele în Libia și putem spune cu satisfacție că Parlamentul European a fost de partea bună încă de la început. S-au adoptat foarte multe rezoluții în acest sens. Acum însă trebuie să ne asigurăm că Uniunea Europeană poate să ajute poporul libian pentru a-și reconstrui țara și pe drumul democrației. Am avut deja o dezbatere pe această temă în cadrul uh, săptămânii uh, plenare și vom continua această dezbatere. Domnul Verhofstadt cred că dorește să intervină. Da, domnule președinte, un punct de ordine, pentru că dumneavoastră ați menționat ce s-a întâmplat cu criza europeană și aș vrea să vă adresez o întrebare care sunt inițiativele care ar trebui să le luăm. Este adevărat că mâine vă veți întâlni cu primul ministru al Berlusconi, al Italiei, care va veni aici la Parlamentul European. Nu știu ce teme vor fi discutate, nu știu. N-am să discut motivele pentru care dânsul a fost invitat, dar întrebarea mea este dacă este adevărat acest lucru și dacă este adevărat că vă întâlniți cu dânsul, atunci nu considerați că ar trebui ca domnul Berlusconi să se întâlnească și cu Comisia Parlamentară competentă, și anume ECON, în ceea ce privește planul de austeritate, așa cum s-a întâmplat și cu domnul Papandreu, care a venit la Parlament, s-a întâlnit cu Comisia Econ și după aceea s-a dus la Comisia CRIS, pentru a explica planul său și de altfel a fost o ședință foarte interesantă și cu rezultate pozitive. Așa că nu știu care sunt motivele pentru care s-a planificat această întâlnire, dacă însă domnul Berlusconi se întâlnește cu dumneavoastră mâine pentru a discuta planul de austeritate, atunci aș cere să fie prezent și în fața Comisiei Econ pentru a explica planul său. Mulțumesc, domnule Verhofstadt. Madame Rebecca Arms. Doamna Rebecca Harms. Ich möchte uh, die Intervention des Kollegen uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu, în numele grupului meu, să-l susțin pe domnul Verhofstadt și aș vrea să pun următoarea întrebare. Instituțiile europene considerați că fac bine întâlnindu-se cu domnul Berlusconi ținând cont uh, toate acuzațiile care îi sunt aduse în Italia, uh, prostituția de minore, de tineri și așa mai departe. Și cred că instituția noastră ar trebui să dea dovadă de mai multă seriozitate și cred că ar trebui să trecem la lucruri concrete. Și atunci nu ar trebui să ajungem la o procedură cu domnul Berlusconi care să-i permite să scape încă o dată uh, acestei întâlniri programate cu justiția italiană. Domnule Buzec, vă rog să vă gândiți la acest lucru, am să rog și pe domnul Barroso să se gândească la aceeași chestiune și dacă considerați că aceasta este ziua cea mai potrivită pentru a vă întâlni cu domnul Berlusconi, ținând cont că dânsul trebuie să fie prezent la această întâlnire în justiție în Italia. Poate sunt și alte momente disponibile pentru a discuta și cu comisia competentă. Mulțumesc, domnul Moro. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Am luat notă de propunerea domnului Verhofstadt, care mi se pare că este rațională. Sunt sigur că dacă Parlamentul ar fi să îl invite pe premierul italian, în orice circumstanță, sunt sigur că guvernul italian ar, fi, ar face tot posibilul uh, uh, să uh, se pregătească pentru această întâlnire. Însă mă surprinde tonul doamnei Harms. Uh, poate să vă placă sau nu, domnul Berlusconi, însă este uh, în continuare premierul uh, Italiei. Este premierul unei țări care face parte din uh, Uniunea Europeană și uh, care este recunoscută pentru uh, valorile sale democratice. Nu cred că grupul verzilor ar trebui să înceapă să facă acuzații în această instituție și cu siguranță nu verzii trebuie să ne dea lecții de democrație. Prin urmare, aș dori să o rog pe doamna Harms să se stăpânească și în lumina uh, vizitei uh, domnului Berlusconi, uh, să nu, ne, să nu uităm faptul că are dreptul să se întâlnească cu președintele Parlamentului nostru. Domnule președinte, probabil putem înțelege că domnul Berlusconi va veni mâine aici, cum înțelegem din partea domnului Moro, Probabil pentru că dorește să îl uh, felicite pe domnul Schulz pentru um, numirea sa. Însă, cu privire la uh, altă problemă, domnule președinte, miercuri de la uh, 2 la 3 și jumătate va avea loc o întâlnire a conferinței președinților deschisă tuturor membrilor uh, care va avea loc chiar aici în această uh, sală. În mod uh, normal, uh, sala de plenară este uh, rezervată pentru întâlnirile cu șefii de stat și de guvern. Cred că e uh, incredibil că uh, ținem aici această întâlnire, pentru că uh, cineva în această instituție a sugerat că ar trebui să stăm puțin să îi ascultăm pe funcționari, mai degrabă decât să ne desfășurăm sesiunea așa cum trebuie. Așadar, haideți să începem la ora 3 sesiunea plenară și să continuăm dezbaterea legată de criză după aceea. Domnul președinte, da, așa se uh, întâmplă lucrurile cu sesiunea, uh, cu conferința președinților. Ne, vă mulțumim că ne-ați atresia, ne-ați atras atenția și cu privire la prim, primul punct pe care l-ați menționat. Doamnelor și domnilor, din câte știu, pe baza informațiilor pe care le-am primit, uh, primul ministru Berlusconi nu uh, va veni într-o vizită oficială la Parlamentul European. Eu nu am vreo uh, informație legată de vreo vizită oficială a domnului Berlusconi în Parlamentul European. Acest lucru pot să vi-l confirm în acest moment. Doamnelor și domnilor, intenționam uh, să trec la următoarele anunțuri. Mâine, în Parlamentul European, vom uh, uh, primi vizita președintelui Poloniei, țară care deține uh, președinția rotativă a Uniunii Europene. Președintele Komorowski se va adresa acestui for uh, la prânz, într-o ședință formală. Ziua Internațională a ONU pentru democrație va fi sărbătorită pe data de 15 uh, septembrie. Democrația trebuie hrănită și protejată peste tot în lume. Acest lucru este uh, făcut de Parlamentul European, pentru că Parlamentul European este cea mai democrată dintre toate uh, instituțiile uh, europene. Următoarea informare o voi face în limba engleză. Condamn puternic uh, violențele organizate pe uh, 2 uh, iulie împotriva uh, colegului nostru europarlamentar, uh, Said Karim, uh, în Regatul Unit. Locuința sa a fost atacată de aproximativ 30 de uh, protestatari uh, ai, uh, aparținând unei organizații extremiste. Aceștia au intrat pe uh, uh, proprietatea colegului nostru, agitând uh, Uh, pancarte um, strigând la uh, colegul nostru și uh, filmând scena. Colegul nostru era acasă cu soția și copiii când au avut loc aceste evenimente. În orice moment trebuie să subliniem foarte clar și să condamnăm foarte clar faptul că aceste incidente nu pot avea loc, mai mai ales atunci când avem de-a face cu asemenea amenințări la uh, libertatea de uh, expresie a unui uh, membru al Parlamentului European. Domnul Karim a primit un uh, mandat uh, din partea cetățenilor uh, europeni în uh, niște alegeri uh, democratice, iar atacul asupra sa și a familiei sale este un atac uh, asupra democrației. Trebuie luate toate măsurile pentru a-l proteja pe domnul Karim în uh, exercitarea uh, datorilor sale pentru a putea să-și exercite libertatea de expresie și libertatea de uh, exprimare pentru a putea să își continue deci activitatea ca ales democratic. Îl susținem pe colegul nostru și printr-o scrisoare care a fost adresată premierului Cameron. Astăzi îmi reafirm public uh, sprijinul pentru dumneavoastră, domnule Karim, și pentru toate victimele uh, discriminării. Acest uh, Parlament este alături de dumneavoastră în apărarea valorilor noastre comune. Eu l-am cunoscut personal, l-am întâlnit personal pe colegul uh, Karim uh, cu câteva săptămâni înainte, înainte de începerea vacanței. Uh, is another point of order, Mr. Încă un punct de ordine, domnul Rinaldi, vă rog. În ceea ce privește punctul anterior, domnule președinte, vizita domnului uh, prim-ministru Berlusconi, acesta este deja subiectul unor observații făcute și unor distorsionări chiar. În lumina declarației dumneavoastră, și anume că nu există o solicitare oficială pentru o întâlnire și că nu este o vizită oficială din partea premierului italian către Parlamentul European, atunci vreau să știu dacă vă veți întâlni dumneavoastră cu uh, premierul și ce veți discuta în cazul acesta, pentru că această vizită este privită de o mare parte a publicului italian ca fiind un truc. Pentru că mâine ar fi trebuit să apară în fața instanței la Napoli. Mario Maro. Ați dorit să adăugați ceva? Si, signor președinte, eu cred... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este foarte bine să informați, uh, să informați pe colegii noștri despre starea vizitei acesteia și cred că putem să punem punct acestor uh, acuzații ridicole și, asupra, și uh, faptului că există niște acuzații ridicole la adresa uh, guvernului italian în cadrul acestei, acestui for. Pentru că asta nu are absolut nicio legătură cu motivul pentru care domnul Berlusconi vine mâine la Parlamentul European. Nu înțeleg de ce se tot discută acest uh, lucru din moment ce judecătorii au spus deja că au stabilit o altă înfățișare pentru domnul Berlusconi. Eu am explicat deja acest lucru, spune președintele. Nu există nicio solicitare pentru o vizită oficială din partea premierului Berlusconi la Parlamentul European. E posibil ca domnia sa să participe mâine la reuniunile Parlamentului. Nu pot să exclud o vizită de curtoazie de câteva minute, dar nu există niciun fel de solicitare pentru o vizită oficială, să fie foarte clar acest lucru. Mâine ne vom întâlni și cu președintele Republicii Polone, domnul Komorowski, deci mâine după amiază voi fi foarte ocupat pentru că îl voi primi pe oaspetele nostru și nu voi avea ocazia să adaug o altă vizită suplimentară pe ordinea de zi, cum ar fi cea a primului ministru uh, italian. Asta este situația. Poate am putea totuși să punem punct acestei discuții acum, pentru că v-am spus tot ce știu. Cine mai dorește să intervină în acest moment? Foarte bine. În acest caz putem pune punct discuției aici. Doamnelor și domnilor, Există mai multe anunțuri, mai multe comunicări ale președintelui. Ca urmare a um, suspendării ședinței de pe 7 iulie 2011. Um, procesul verbal adoptat uh, atunci uh, vă stă la dispoziție. Există uh, comentarii.